ce în macroregiunile Dunării și Mării Adriatice. Și am să o rog pe doamna comisar Corina Crețu să ia cuvântul și să prezinte punctul de vedere al Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați pus pe ordinea de zi a acestei sesiuni plenare o dezbatere despre rolul serviciilor publice în îmbunătățirea conectivității feroviare în regiunea dunării și regiunea adriatico ionică. la începutul săptămânii trecute am avut ocazia să particip la evenimentul de lansare a strategiei uniunii europene pentru regiunea alpină care a avut loc la brdo în slovenia. aceasta a fost lansarea celei de a patra strategii macroregionale și răspunsul entuziast al celor peste cinci sute de participanți certifică încă o dată necesitatea și importanța acestor strategii macroregionale. prin implicarea în strategiile macroregionale regiunile europene pot soluționa împreună provocări comune contribuind astfel la realizarea coeziunii teritoriale economice și sociale. această cooperare este deosebit de relevantă în ceea ce privește îmbunătățirea conectivității regiunilor mai ales prin dezvoltarea conexiunilor feroviare atât strategia dunării cât și cea adriatico ionică au identificat transportul feroviar ca fiind una dintre prioritățile lor principale. există într adevăr decalaje enorme între regiunile lor în ceea ce privește serviciile publice de transport uh, feroviar care subminează potențialul comun pentru dezvoltarea economică de pildă în ceea ce numim vechile state membre precum italia germania și austria serviciile publice sunt în mare parte satisfăcătoare deși există evident loc pentru îmbunătățiri. în noile state membre cum ar fi republica cehă ungaria și românia situația nu este satisfăcătoare însă este în curs de ameliorare în principal datorită sprijinului oferit de fondurile europene dar în țările din afara uniunii europene serviciile publice feroviare sunt cu adevărat insuficiente și au dramatic nevoie de reforme și de investiții în acest context comisia europeană consideră că este timpul să se ia măsuri energice de sprijinire a serviciilor publice de căi ferate în aceste regiuni. acțiunile ar trebui să se concentreze asupra următoarelor aspecte în primul rând avem nevoie cu siguranță de o cooperare strânsă și mai bună între țări nu există nicio altă modalitate de a reuși la nivel microregional și macroregional în al doilea rând avem nevoie ca țările participante să colaboreze strâns în punerea în aplicare a unei serii de reforme feroviare cum ar fi separarea infrastructurii și a operațiunilor precum și introducerea de licențe și regulamente. în al treilea rând avem nevoie de investiții în proiecte de reabilitare îndepărtarea blocajelor și a verigilor lipsă în sistemele de gestionare a traficului și de îmbunătățire a capacității în această privință mă bucur să pot spune că valoarea indicativă a rețelei ten t pentru balcanii de vest care sunt în vigoare în prezent furnizează un cadru util pentru aceste investiții dar distinși membri ai parlamentului european știm cu toții că doar prin cooperare reforme și investiții feroviare nu vom putea depăși provocările actuale. trebuie de asemenea să depunem eforturi în vederea îmbunătățirii pregătirii proiectelor creării și consolidării unor structuri de guvernanță eficiente și alinierii și simplificării procedurilor de trecere a frontierelor. în special avem nevoie ca toate părțile implicate să fie de acord în ceea ce privește un principiu foarte clar toate contractele de servicii publice de transport feroviar trebuie să fie atribuite pe criterii de competitivitate. resursele publice se confruntă cu constrângeri severe și prin urmare trebuie să ne asigurăm că resursele disponibile sunt utilizate cât mai eficient. în urmă cu trei ani comisia a prezentat o propunere legislativă în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar și suntem încrezători că dumneavoastră ca și colegislatori uh, vom ajunge împreună la un acord cu privire la această uh, propunere. după cum am menționat am făcut mari progrese în uh, elaborarea strategiilor macroregionale. este timpul acum să transpunem aceste principii în acțiuni concrete și schimbări care să răspundă nevoilor și așteptărilor atât ale mediului privat cât și ale cetățenilor în aceste regiuni. aceasta înseamnă în mod concret servicii publice feroviare mai bune mai eficiente. vă mulțumesc și aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră. am să îl rog acum pe domnul marinescu să ia cuvântul pentru două minute domnule președinte doamnă eh, comisar macroregiunile constituie o inițiativă eh, pozitivă eh, pentru că pot să aducă coordonare și pot să aducă coeziune între diversele regiuni din acele macroregiuni însă cred că aici trebuie să avem grijă ca banii nu cumva în viitor să fie distribuiți către macroregiuni pentru că atunci politica de coeziune care oricum are niște probleme în această perioadă uh, poate să uh, aibă uh, și mai mari probleme. cred că este nevoie de coordonare de la nivel de comisie de la nivel european astfel încât statele membre din respectiva macroregiune să se pună de acord și să Uh, dirigeze banii din fondurile structurale către uh, proiecte coerente care să se desfășoare în mai multe uh, state. referitor la zona dunăre și balcani inițiativa comisiei de a extinde ten t ul Uh, rețeaua ten t în balcani cred că este uh, foarte bună. cred că în continuare trebuie acordată uh, atenție mai ales în ceea ce privește calea ferată către realizarea unor coridoare deci către proiecte care să realizeze acele coridoare în special către porturile de la marea neagră de la constanța și porturile din grecia aici cred că uh, uh, puteți uh, interveni pentru că puteți coordona planurile naționale pentru transport în așa fel încât să se finalizeze niște coridoare. v aș ruga de asemenea să urmăriți cu atenție finalizarea pachetului feroviar pentru că are foarte mare importanță în acest sens și de asemenea readucerea banilor pe care i am distribuit către efsi înapoi în cef pentru că acolo se pot face proiecte pentru cale ferată. mulțumesc. mulțumim domnul marinescu. o rog acum pe doamna claudia țapardel să ia cuvântul pentru două minute. stimată doamnă comisar corina crețu mă bucur să avem astăzi o dezbatere atât de importantă pentru dezvoltarea economică a româniei dar și a europei centrale și de est după cum știți românia și austria au fost primele state care au înaintat consiliului și uh, care ulterior i au solicitat și comisiei să pregătească o strategie pentru regiunea dunării până la sfârșitul anului două mii zece strategia acestei macroregiuni formată din paisprezece state membre ale uniunii europene își propune să abordeze provocările comune acestor țări și anume nevoia de mobilitate în creștere sursele de energie și eficiență energetică în regiune calitatea apei și dezvoltarea socioeconomică. din păcate pe cât de comun este setul de provocări pe atât de diferită și inegală este această dezvoltare economică în macroregiune. se impun astfel instrumente pentru accentuarea și creșterea coeziunii sociale economice dar mai ales teritoriale. aici se înscrie și masterplanul general de transport al româniei master plan care reprezintă o premisă pentru finanțare europeană și un instrument strategic în ceea ce privește obiectivele majore de dezvoltare ale sistemului național de transport precum și nevoile de investiții corespunzătoare proiectelor și investițiilor în infrastructură acest master plan a fost adoptat prin consens politic de către guvernul româniei și aprobat ulterior de comisia europeană în urma negocierilor. proiectele de infrastructură feroviară sunt prioritizate în linie cu obiectivele politicii de transport la nivelul uniunii de a crea un spațiu unic de transport european. de aceea doamnă comisar mă bucur să constat că există o coerență între politica de dezvoltare regională și politica de transport feroviar în macroregiunea dunării în statele de coeziune cum este și cazul româniei această logică va contribui atât la dezvoltarea socio-economică și teritorială dar și la reducerea decalajelor existente precum și a discrepanțelor care se mențin încă din păcate între statele membre ale regiunii. vă mulțumesc frumos! mulțumim și noi. o rog acum pe doamna meissner să ia cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru explicațiile noastre la început. Într-adevăr, una din libertățile principale în Europa este libera circulație a persoanelor și a mărfurilor și serviciilor și la oameni este la fel ca și la mărfuri. Vrem să putem să circulăm și noi cu trenul peste tot în Europa, dar din păcate nu peste tot este posibil așa ceva momentan și de aceea trebuie să începem de la macroregiuni să ne concentrăm pe îmbunătățirea situației. Doamna comisar, ați spus că una din priorități este legături, sunt legăturile feroviare și cred că trebuie să încercăm să vedem care sunt prioritățile. Sigur că nu putem începe de la insule, insulele din Adriatică ar fi foarte bine pentru oamenii de acolo, dar trebuie să vedem mai întâi unde sunt deficitele majore și macroregiunile ne ajută tocmai într-o politică să vedem care sunt diferențele și să încercăm să facem un echilibru și să, vedem, să încercăm să vedem dacă toată lumea are acces bun. Nu vedeți de acolo din spate, dar noi am elaborat, de exemplu, o harta a metroului, a coridoarelor, de fapt, ca la metrou, adică o hartă a coridoarelor pe care poate lumea să se plimbe momentan în Europa. Trei coridoare sunt momentan foarte clare Marea Baltică, Adriatică, acolo avem 16 treceri de frontieră și 9 dintre ele cu uh, trenul și este foarte important că avem acolo, să, trebuie să, mai ales în Polonia și Slovenia, să îmbunătățim, pentru că acolo, de exemplu, nici nu se poate face transport de mărfuri. Pentru mărfuri, numai 30 de miliarde ar fi investiția în rețele. Apoi, în uh, coridorul um, Orientului și um, Mării Mediterane trebuie să mai schimbăm uh, momentan locomotivele dacă vrem să venim de la, din Atena până la Hamburg. Știu că um, Atena nu este în Adriatică, dar totuși trebuie să vedem că diferențe sunt peste tot și trebuie să facem îmbunătățiri. Iar în coridorul Rin-Dunăre avem 8 treceri de frontieră numai cu trenul, unde avem probleme, de exemplu, de uh, compatibilitate de electricitate între Cehia și Germania, de exemplu, iar rețeaua din România România are nevoie absolută și urgentă de modernizare. Există multe de făcut așadar, doamnă comisar, și cred că este foarte bine să încercăm să găsim îmbunătățiri la politicile macroregionale. Mulțumesc! Eh, domnul Kramer, două minute. Domnule președinte, doamnă comisar, acum câteva luni am avut conferința de la Paris pentru climă și unde Uniunea Europeană s-a implicat foarte mult pe obiectivele de climă. Transportul rutier este vinovat de 25% din emisii și este singurul sector unde au crescut emisiile din 1990 cu 22%. În industrie au, crescut cu 30, au scăzut cu 38%. Deci, e clar că trebuie să schimbăm ceva la paradigma de mobilitate pentru a atinge obiectivele de climă. Mobilitatea face parte din serviciile de interes general și de aceea regiunile rurale trebuie să fie și ele recunoscute și trebuie să fie legate între ele. Haideți să nu faceți greșeala pe care a făcut-o și în Portugalia înainte. În Portugalia, acum 10 10-15 ani am avut foarte multe căi ferate care s-au închis, oamenii trebuiau să ia mașina, astăzi nu mai au bani să ia mașina, așadar avem uh, șine care nu mai sunt folosite și mobilitatea e distrusă. Am auzit de master plan, de aceea vrem această dezbatere și am cerut-o, pentru că 30 până la 40% din uh, Uh, rețeaua feroviară în România trebuie să fie închisă. Așa a hotărât guvernul, am înțeles, și Comisia a fost de acord cu acest lucru. Dacă faceți acest lucru, puteți să uitați de obiectivele de climă. De aceea trebuie să faceți foarte clar că, în primul rând, trebuie să avem prioritate pe uh, șine, în primul rând. 30-40 trebuie să fie investițiile în uh, șosele și restul pe șină și nu invers 30-40% din căile ferate să fie abolite în România. Și sigur că joacă un rol foarte important și trasele foarte scurte, pentru că 90% din, uh, traje, tra, din um, traiectorii se folosesc pe uh, perioade scurte și haideți să nu ne gândim numai la TNT, ci la legăturile între uh, exi- cele existente acum. E nevoie de o rețea absolută. Iar în ceea ce privește rețeaua de feroviară, este un covor, parcă ar fi un patchwork, un ă, colaj prost. Trebuie să creăm uh, impulsuri mult mai bune pentru ca și statele membre care uh, trebuie să ofere servicii transfrontaliere să o facă, pentru că acestea au fost distruse după al doilea război mondial. Putem să asigurăm mobilitatea, dar și să protejăm clima în același timp și aceasta nu închizând 30 până la 40% din rețeaua feroviară în România. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule Kramer. Acceptați un blue card din partea doamnei Țapardel? Yes. Mrs. Țapardel. Mulțumesc, domnul președinte domnule cramer îmi amintesc că în luna iunie am avut o discuție și o ședință în comisia pentru transport a parlamentului european. vă reamintesc că în acea ședință atât reprezentanții ai guvernului româniei cât și reprezentanții ai comisiei europene de la dg move și de la dg regio împreună cu mine v au exprimat foarte clar faptul că nu este vorba de o tăiere cu treizeci până la patruzeci a infrastructurii feroviare din românia ci dimpotrivă este vorba despre optimizarea acelei rețele și nici atunci nu mi ați răspuns la întrebarea pe care v am propus o v am spus că românia are una dintre cele mai mari rețele de transport feroviar din uh, europa și v am spus tot atunci că țări precum franța și germania au tăiat în ultimii zece ani mult mai mult din rețeaua feroviară decât a tăiat românia. întotdeauna eu și țara mea am fost pentru un transport feroviar și pentru un transport și un sistem unic de transport european sustenabil și durabil așa cum este cel care se bazează pe infrastructură dar vă rog nu veniți cu informații eronate în parlamentul european european. M-am informat foarte bine cum stă situația și știu că și acum în România are loc o dezbatere foarte amplă dacă decizia guvernului trecut este recunoscută sau nu de Parlament și și la Comisie se discută despre acest subiect și și eu știu că în Germania și în Franța au fost uh, oprite multe uh, rețele feroviare și am luptat împotriva acestui lucru. Nu-mi pasă despre ce țară e vorba, Transportul feroviar este de viitor și numai prin transportul feroviar putem să schimbăm ceva în, în atingerea obiectivelor climatice pentru ca și nepoții noștri să mai aibă o șansă să trăiască pe această planetă. Dacă ne spuneți însă că vreți să optimizați rețeaua și nu vreți să reduceți cu 30-40%, pentru mine asta nu este o optimizare, ci o distrugere și trebuie oprită această tendință. Uh, domnul Gil, un minut 30 de secunde Mulțumesc, domnule președinte. Bismarck, în uh, secolul 21, ar fi spus că Uniunea Europeană ar fi foarte birocrată. Regiunile macro, macro trebuie să creeze uh, sinergii și să reducă decalajele existente procesul de globalizare și o uniune din ce în ce mai aprofundată. Și așa cum spunea directorul general pentru politici interne, e greu de evaluat dacă strategia macroregională a influențat uh, natura sau extinderea inițiativelor existente. Și pentru că așa stă situația, de ce mai pierdem banii contribuabililor și timpul pierzând aici? Ospișil două minute pane domnule președinte doamnă comisar am ascultat cu foarte mare atenție declarația dumneavoastră. eu reprezint republica cehă aici. Republica Cehă, vorbind despre uh, macroregiuni, uh, cred că finanțarea din partea UE nu ar trebui să meargă către proiectele naționale, ci către o cooperare și proiecte transfrontaliere în special în ceea ce privește infrastructura feroviară despre care vorbim astăzi. Și cred că mai sunt multe de făcut. Iată, cortina de fier a căzut, însă legătura între Germania și Republica Cehă, de exemplu, nu este suficientă și ea nu îndeplinește regulile și condițiile actuale. Cum uh, e posibil să existe o astfel de infrastructură între aceste două țări? Dacă dorim să investim mai mult în această cooperare transfrontalieră pe viitor, dacă dorim să întărim infrastructura, va trebui să punem deoparte fonduri speciale pentru aceasta. Pentru strategia în zona Dunării avem în jur de 220 de milioane de euro și asta nu este suficient. Nu e suficient nici măcar pentru uh, proiecte mai puțin mari în domeniul infrastructurii. Noi am făcut analize în ceea ce privește modernizarea circuitului Praga, Bosnia-Nuremberg și poate chiar și până în uh, Munich și 1,4 milioane de euro ar fi necesar. Asta înseamnă de mai mult decât de 5 ori suma disponibilă pentru întregul fond. Deci pe viitor cred că ar trebui să vedem și dacă aceste proiecte trebuie să rămână doar la nivel simbolic sau uh, dacă n-am putea face mai degrabă investiții în ciclism, de exemplu, și pistele ciclabile. Acestea sunt și ele importante, însă nu sunt la fel de importante ca infrastructura feroviară. Proiectele sunt excelente, e adevărat, dar avem nevoie de mai multe sume. Mulțumesc, domnule președinte în primul rând vreau să mulțumesc domnei comisar pentru uh, această prezentare pentru cooperarea macroregională care dorește tocmai să reducă decalajele care apar între regiuni și la nivel transfrontalier. Ne uh, gândim aici în special la problema uh, infrastructurii feroviare și uh, pentru că am fost raportor la CEF, pot să vă spun că e o adevărată minune de solidaritate între Est și Vest să avem 10 miliarde de euro din fondurile de coeziune către CEF. Și asta pentru a avea o viziune foarte complexă și globală și pentru asta sunt foarte recunoscătoare. Însă la CEF existau două rețele, una de bază, nouă coridoare, coridoare multimodale, deci nu doar feroviar, ci multimodal, deci acolo erau incluse mai multe tipuri de transport. No translation in English. Nu e interpretare în engleză. Se aude? Recuerdo solamente că había dos redes. Deci reamintesc că existau două rețele, una de bază cu nouă coridoare multimodale, deci uh, feroviar, uh, șosele, căi maritime și așa mai departe, și a doua globală, care se referea la planurile naționale. Și în acel moment România nu prezentase încă masterplanul în guvernul anterior și noul guvern a trebuit, uh, guvernul domnului Ponta a trebuit să-l prezinte în ultima clipă și a fost foarte reușit acest lucru. Totuși, nu înțeleg uh, îngrijorarea unora când știm că există probleme cu absorția, că lipsesc infrastructuri și că nu se susține, uh, nu se susțin rețelele de tren cu viteză înaltă. Și Parlamentul dorește ca șinele să fie în special uh, importante pentru noi. În afară de uh, obstacolele care există pentru ca Dunărea să nu fie navigabilă, în toată această situație atât de complexă, înțeleg foarte bine că macroregiunea despre care se vorbește astăzi este una foarte bună pentru turism. Deci trebuie să înțelegem că o parte din masterplanul național se referă la drumuri și, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că al patrulea pachet feroviar și serviciile publice pe care le avem nu ne ajută prea mult. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Coburn, dacă l acceptați. Uh, Mulțumesc. Vreau să vă spun că în Regatul Unit am făcut o greșeală teribilă în anii 50. Am uh, închis multe din căile ferate pe care le aveam, cele mai mici, uh, pentru că ne gândim că mașina era viitorul. Sunt de acord, trenurile sunt viitorul însă avem o problemă foarte mare acum pentru că dorim să cheltuim foarte mulți bani pentru ics 2 uh, care este un tren de mare viteză între Londra și Scoția. Este o idee foarte bună, însă cel mai bine ar fi să avem un sistem feroviar mai bun decât să cheltuim o adevărată avere pentru uh, niște rețele care nu-i ajută prea mult pe navetiștii obișnuiți și sumele sunt astronomice oricum și uh, vor călători doar uh, cei mai uh, bogați businessmen și așa mai departe. Nu prea mulți pot să-și permită astfel de trenuri. Deci ar fi mai bine să cheltuim bani la nivel regional decât uh, să-i ducem pe businessmen dintr-o parte în alta și să ignorăm ce se întâmplă la mijloc. Nu știu dacă sunteți de acord, doamnă, cu mine. Da, în calitate de uh, spanioloică și cu reușita pe care am avut-o cu trenul AVE pentru turiști, dar și pentru mediul de afaceri, pentru acest tren de mare viteză care merge prin Sevilla, Malaga, Madrid și așa mai departe, pot să vă spun că experiența noastră a fost exact contrară. Uh, E adevărat că densitatea demografică la noi este mult mai diferită și de asemenea situația geografică este foarte diferită. Deci experiența noastră a fost una foarte pozitivă și am reușit chiar să reducem uh, numărul de zboruri trecând pe șine. Deci înțeleg foarte bine că Regatul Unit are o anumită marjă de manevră pentru a avea ambele lucruri. Un tren care să ducă direct în Scoția, eu cred că e bine, și pe de altă parte să avem și trenurile pentru zonele înconjurătoare, deci locale. Alta problemă sunt cele regionale care nu sunt neapărat rentabile pentru că de multe ori oamenii iau mașina în loc să ia trenul. Domnul Cici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez trei puncte sau trei probleme, de fapt. Intermodalitatea în transport, în macroregiuni, va necesita fonduri enorme. Însă nu avem alternativă. Trebuie să conectăm uh, transportul feroviar cu transportul uh, pe apă și transportul aerian. O altă problemă pe care o vedem uh, de asemenea este încetineala îngrozitoare cu care se întâmplă, cu care se vedem că funcționează între Ancona și Bari, de exemplu, sau Zagreb, Budapest sau alte trase, de exemplu, Sarajevo, Split și către Italia înapoi, toate au o viteză foarte înceată. Aș vrea să subliniez de asemenea că mai avem o problemă locală care este de importanță și pentru Istria, pentru că liniile feroviare din Istria nu sunt legate decât de Slovenia și trebuie să mai avem totuși ori o linie feroviară prin munte, ori să avem un acord cu uh, liniile feroviare din Slovenia. Iar TNT-ul prin uh, Balcan mi se pare un lucru foarte bun pe care îl susținem. Would you accept... Domnule Iacovcici, acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Soltes? Yes. Uh, Mr. Soltes. And then there is another one. Din partea domnului Soltes și după aceea o să mai aveți un alt cartonaș. Domnul Soltes mai întâi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Iacovcici, ați menționat legătura dintre Croația și Slovenia. După cum știm cu toții, între 1902 și 1935 am avut o legătură porezana care a fost foarte importantă. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră credeți că avem să, să o revigorăm. Mulțumesc. Răspunsul, da, mulțumesc pentru întrebare. Desigur că latura croată a ferovi, uh, liniilor feroviare care este legată de linia uh, slovenă trebuie să fie legată prin munte și aceasta este o investiție foarte mare. O soluție de calitate ar fi să ajungem la un acord între companiile feroviare din Slovenia și din Croația, pentru că nu avem niciun motiv, nu vedem de ce n-am putea să facem uh, același lucru pe care îl făceam fosta Iugoslavie, în care uh, aveam un sistem care funcționa cum se poate ca atunci să fi găsit o soluție și acum nu? Eu cred că se poate găsi un acord cu compania slovenă ca să gestioneze această trasă. Dacă nu, vom vedea o dispariție a acestui domeniu. Na Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am o întrebare, vă rog. Stimate coleg, ați spus înainte că este important să ținem cont și de legătura dintre porturi și aeroporturi ce înseamnă că lipsește uh, domeniul feroviar acolo și trebuie să ne concentrăm pe el sau că credeți că trebuie să construim un uh, tren, de exemplu, rapid ca să se zboare mai puțin, așa cum i-ar place domnului Kramer, sunt sigură dacă ar fi da răspunsul la această întrebare. Mulțumesc. În momentul de față, dacă vrem să stimulăm intermodalitatea, trebuie să găsim o soluție pentru proprietatea șinelor. Se poate ajunge în nordul Adriaticii uh, sau porturile din Croația sau Bari, de exemplu, în momentul de față, dar dacă vrei să aduci uh, mărfuri de la Bari la Rieca, e extrem de încet. Deci va trebui să facem ceva pentru a îmbunătăți viteza transportului feroviar. Mulțumesc! Scârleț, două minute Uh, poštovana povjerenice poštovane kolegice i kolege Mulțumesc, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Mă bucur să văd că susțineți în continuare abordarea macroregională. Dezbatem acum regiunile Adriatică și a Dunării. Și asta nu are de-a face doar cu interconectarea regiunilor între ele, ci și cu conectarea celor două macroregiuni, pentru că există porturi importante în zona Adriaticii care ar putea duce la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și să îmbunătățească transportul de mărfuri dinspre sudul Europei, spre nordul și centrul Europei. Însă rețeaua nu există la ora actuală pe harta europeană coridoarele pentru transportul de mărfuri pur și simplu nu există. Deci aș vrea să vă cer următoarele. Aceste două macroregiuni ar trebui să dispună de noi coridoare pentru transportul de mărfuri pe căile ferate și E nevoie de investiții comune în această perioadă 2014-2020, pentru că noi nu vedem de unde vin banii ăștia. Poate ar trebui să folosim bani din CEF pentru a construi aceste coridoare pentru transportul de mărfuri. Și am putea redistribui de asemenea fondurile în așa fel încât să susținem transportul și uh, politica de mediu. Altfel, nu vom atinge obiectivele nici pentru transport, nici obiectivele de climă până la data care a fost stabilită. În țările unde se utilizează fondurile de coeziune ar trebui ca uh, rata de absorpție să fie crescută, în special pentru dezvoltarea infrastructurii uh, feroviare. Iar pentru menținerea infrastructurii transfrontaliere, care este atât de importantă pentru aceste interconectări, iată, avem un exemplu foarte bun în Croația. Cu achiziții publice există un astfel de proiect foarte bun. Minut 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca această strategie să ducă la rezultate concrete. Nu există decât un singur mod de a-i satisface pe cetățeni. Dacă ne uităm la uh, rețelele TNT în momentul de față în ceea ce privește rețelele de transport, vedem că macroregiunea Adriatico-Ionică are o lacună foarte mare în momentul de față, care de fapt se vede din cauza lipsei de conectivități și legături. Invit pe doamna comisar atunci să se uite la, uh, să meargă cu trenul în zona Adriatică pentru ca să vadă dacă este nevoie sau nu să combată această lacună de conectivitate și dacă n-ar trebui să o facă mai repede. După cum uh, vă dați seama, plata din octombrie anul trecut uh, a fost uh, um, insuficientă în, în legătură cu această exigență. Deci rețeaua TNT în domeniul, în regiunea Adriatică, plecând din la Ancona, Pescara și până la Bari și Brindisi, trebuie îmbunătățită. Comisia însă preferă să investească resurse pe o linie controversată, Torino-Lyon, și în, pe, să investească în sudul Europei, să nu investească în sudul Europei, care ar avea nevoie de mult mai multe infrastructură, și de investiții pentru a tocmai a uh, recupera acea diferență față de Europa Centrală. Nu înțeleg indiferența din partea instituțiilor europene față de regiunile din Sud. Trebuie să demonstrați că aveți convingerea că și regiunile de sud nu trebuie să eșueze, pentru că acest uh, randevu pe care l-au cu lumea modernă trebuie să, fie, la, trebuie să fie prezente toate regiunile la acesta. Cerem de aceea Comisiei să încerce să, își, să joace un rol esențial în acest sens. Domnul Deli, două minute. Mulțumesc. Biztos asszony elnök úr, a Dunai és Adriai Mulțumesc, doamnă comisar, stimate domnule președinte. Mecanismele despre care vorbim astăzi sunt importante pentru macroregiunile Dunăre și Adriatică și e foarte important să găsim sinergii pentru transport și mai ales pentru transport și Um, rețele feroviare. Există rute TNT foarte importante, dar totuși rețelele de transport sunt fragmentate și de multe ori sunt limitate la regiuni sau la țara respectivă. Legăturile feroviare transfrontaliere trebuie extinse și uh, planul de funcționare trebuie să fie și el armonizat între diferitele țări. Astfel am putea să ajungem într-adevăr la o conectare. În macroregiuni însă găsim și țări care, înainte, care nu sunt încă membre în Uniunea Europeană. Datorită negocierilor de la Viena din vara anului trecut, rețelele TNT acum au fost extinse către candidații la aderare și astfel, în fine, putem să vorbim de o rețea care își merită numele pe tot continentul. Prin aceasta s-a creat o îmbunătățire a competitivității regiunilor Dunăre și Adriatică. În fine, se termină cu izolarea lor, dar pentru a putea să avem și efecte economice pozitive și uh, efecte pozitive pe infrastructură și pentru a crea acel efect de coridor de care avem nevoie, trebuie să ne gândim să rezolvăm altfel problema finanțării în Uniunea Europeană. Efectele de sinergie în cadrul macroregiunilor suferă din cauza diferențelor de sisteme juridice și din cauza diferențelor de finanțare. În ciuda intențiilor bune din partea Comisiei, există prea multe blocaje în continuare și mai ales financiare. Cer Comisiei de aceea la verificarea rețelelor TNT să implice mai bine candidații la, pre, la aderare și să țină cont și de cadrul juridic și de finanțare care sunt dificile. Noi, din partea PPE, vrem să ajutăm Comisia să găsească la soluții realiste care să țină cont de realitățile de, la, de pe teren, dar care în același timp să creeze și o dezvoltare. Mulțumesc! Domnul Frunzulică, un minut și 30 de secunde. President, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi România este un partener solid pentru dezvoltarea infrastructurii europene feroviare și a regulamentelor. Rețeaua este foarte extensă, creșterea de mobilitate este din ce în ce mai mare și are un potențial deosebit de mare, ceea ce o face să aibă un rol strategic la nivel european, în special în Europa de Sud-Est. E clar că sectorul feroviar din România se confruntă acum cu o serie de provocări pentru care are nevoie de o reformă rapidă. Cred că masterplanul uh, române, românesc face un efort deosebit. Se vorbește de până la 40 de miliarde de euro uh, pentru investiții în infrastructură, reabilitarea a aproximativ 4.000 de kilometri de cale ferată. Reducerea de aproximativ 30% a rețelei, care este stipulată în acest master plan, a fost identificată ca o nevoie de către BERD și de către Banca Mondială încă din 1993 și aceasta reprezintă doar 8% din uh, traficul cu pasageri. Este important să se ajungă la standarde mai înalte care n-ar putea fi făcute și reducerea va ajuta la optimizarea eficienței și reducerea costurilor. Această rețea trebuie să fie menținută, e adevărat, pentru că viitorul este acela al căilor ferate, așa cum a spus toată lumea. Însă trebuie să ne reamintim că în situația actuală rețeaua românească și nevoia de a o menține actualizată va absorbi practic toate capacitățile și toate fondurile pe perioada 2014-2020 vom ajunge la o medie de 2% care va crește în următorii ani până la 5%. România nu va renunța la acea infrastructură care a fost deja modernizată sau care a primit fonduri europene și uh, vom avea în medie același număr de pasageri ca și până acum, utilizând 20% sau 30%. Din partea domnului Kramer. Sigur. Yes. Da, întrebarea mea este dacă rețeaua străzilor în, Germa- în România este într-o stare atât de bună încât chiar nu ne gândim să oprim mai degrabă să, anul- să uh, înlăturăm o șosea, pentru că eu n-am înțeles până acum, uh, de ce nu se anulează, de exemplu, o trasă pe șosea pentru că nu sunt bani de reabilitare. Și mă întreb dacă n-ar fi mai bine totuși să fie um, înlăturate 15% din străzi pentru sau sunt tabu oare aceste șosele în România. Domnul Frunzulic, aveți o provocare la care trebuie să răspundeți. Da, trebuie să răspund dragului meu coleg, domnului Kramer. Uh, că abia așteptăm ca Uniunea Europeană să ofere stimulente unor state membre precum România pentru a utiliza și mai mult rețeaua feroviară și nu drumurile. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Radoș, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș vrea să salut uh, faptul că s-a hotărât punerea acestui punct pe agenda noastră. Transportul feroviar este mai bun și mai ieftin și este subdezvoltat în Uniunea Europeană, mai ales în regiunea pe care o discutăm astăzi. Nu există o legătură între fluvii și transportul feroviar, de exemplu, și niciun aeroport nu are o conexiune feroviară. Planul de a construi un nou acces mai și mai bun la transport se concentrează până acum pe șosele și mă bucur de aceea că am auzit-o pe doamna Crețu care ne-a spus că TNT-ul se va extinde către Balcanii de Vest. Sper că aceasta înseamnă nu numai că Balcanii de Vest vor fi mai bine conectați cu Europa, ci sper că aceasta va duce și la o îmbunătățire a rețelei de transport feroviar și că vom folosi mai mult trenul și fluvile în această parte a Europei. Un minut 30 de secunde Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să ne uităm mai bine, de fapt, despre ce vorbim aici. Regiunea Dunăre reprezintă o cincime din teritoriul Uniunii Europene de astăzi și o cincime din cetățenii din UE trăiesc în această macroregiune. Această regiune a fost înainte parte din alt proiect mare de integrare înainte, acum 100 până la 150 de ani și uh, trenul era în mare un mare semn de modernitate și uh, un semn de durabilitate și aceasta nu s-a schimbat astăzi. Trenul în continuare are această importanță, dar istoria a dus la faptul ca această regiune să se destrame încet încet dar dacă vrem să integrăm regiunea Dunării, trebuie să facem multe investiții. Nu toate țările din această regiune sunt membre în Uniunea Europeană. Există două țări care fac parte din parteneriatul cu Uniunea Europeană, Ucraina și Moldova. În Ucraina, până în ziua de astăzi, avem uh, rețele feroviare care nu mai sunt folosite dar aceste rețele ar putea să fie revigorate, așa cum a spus și, au spus-o și alți colegi. În ceea ce privește proiectele, cred că ar fi foarte important și ar fi cu viziune din partea noastră să creăm o intermodalitate adevărată și cred că și mediul ar câștiga. Domnul Mamic, în un minut doamnă comisar domnule președinte acesta este un element uh, cheie pentru regiunea adriatică și a dunării. Avem un buget de 220 de milioane de euro și acesta nu ar trebui să contribuie doar la o mai bună gestiune a resurselor de apă, a inovației, ci și la creșterea capacităților instituționale și la crearea unui sistem care să fie accesibil uh, tuturor locuitorilor din zone rurale și urbane. Același lucru se aplică și pentru macroregiunea adriatică. Investițiile sunt necesare pentru a maximiza potențialul economic din regiune. Fondurile europene ar putea fi o astfel de sursă pentru a crește capacitățile de transport transfrontalier, nu doar telecomunicațiile, de asemenea serviciile poștare, implementarea legii care pot fi îmbunătățite și de asemenea legătura între oameni din economiile locale. Vă mulțumesc! Trecem acum la procedura uh, Vă anunț că avem uh, înscriși trei colegi și dau cuvântul pentru început doamnei Iazlovetska. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre macroregiuni și strategii pentru macroregiuni, dar și despre rețele TNT pentru regiunea Dunăre și Adriatică. Susțin uh, tot ce au spus colegii care își doresc o infrastructură mai bună feroviară în această regiune, dar aș vrea să o întreb pe doamna comisar în legătură cu nivelul de prioritate al uh, transportului fluvial. Cât de important este pentru dumneavoastră, mai ales uh, pe Dunăre? Mulțumesc! Doamna Grapini domnule președinte doamnă comisar stimați colegi o temă extrem de importantă nu pentru o conferință ci pentru o dezbatere din care să tragem niște concluzii. din punctul meu de vedere este păcat că o punem joi și la o asemenea oră. strategia pentru uh, dezvoltarea transportului strategia europeană strategia dunării și uh, în zona adriatică pe care o discutăm astăzi este extrem de importantă și uh, doamnă comisar ați subliniat foarte clar că avem țări în care calitatea transportului este Uh, discutabilă între care cehia ungaria românia pur și simplu ați calificat o nesatisfăcătoare. sunt total de acord însă între cele trei puncte pe care dumneavoastră le ați prezentat ar fi importante pentru îmbunătățirea uh, intermodalității ați pus investițiile. întrebarea mea este puteți să l convingeți pe domnul juncker că ar trebui și din fondul strategic de investiții să acordăm bani pentru zonele care au această deficiență această rămânere în urmă în calitatea infrastructurii? pentru că nu cred într o piață unică nu cred în dezvoltare. transportul înseamnă și cost și și poluare cost pentru oamenii de afaceri și uh, sigur sunt de acord cu domnul cramer pentru că uh, transportul pe șosele nu numai poluează dar avem și accidente uh, rutiere și pierdere de vieți. așadar cred că este necesar să ducem banii spre zonele care au această rămânere în urmă pentru dezvoltarea infrastructurii pe calea ferată. selimovic un minut Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dacă iau trenul din Sarajevo până în orașul dumneavoastră, a, va, voi face 800 de kilometri și am nevoie de 45 de ore. Deci, e mult mai simplu să uh, vin aici decât să fac uh, uh, această legătură între Sarajevo și țara noastră, chiar dacă e de patru ori mai lung, mai lung drumul. Și știm că asta înseamnă un obstacol din punct de vedere turistic, economic, energetic, din punctul de vedere al telecomunicațiilor și tocmai de aceea vă felicităm pentru pariul pe care l-ați făcut, care sperăm să dea rezultate rapid și să fie finanțat în același timp, Sperăm ca uh, în Balcan situația să fie mai bună și uh, infrastructura transmodală să fie o realitate astfel încât... Mai... Crețu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai parlamentului european vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. această dezbatere însuflețită reflectă încă o dată importanța și necesitatea conexiunilor feroviare de calitate pentru strategiile dunării și a bazinului adriatic ionian precum și pentru piața internă. aș vrea să fac uh, câteva precizări uh, în primul rând în legătură cu uh, macroregiunile știți foarte bine că acestea au pornit cu condiția să nu existe noi instituții nu o nouă legislație și nu bani adiționali deci practic aceste regiuni își pun toate resursele împreună pentru a răspunde unor provocări comune care nu se opresc la granițele statelor. comisia are un rol coordonator dar uh, programele și proiectele trebuie să vină din partea regiunilor și a statelor membre implicate nici noi de la bruxelles nici dumneavoastră de aici de la strasbourg nu putem uh, elabora proiecte. proiectele comune sunt uh, foarte importante eu sunt o mare susținătoare a acestor macroregiuni pentru că în primul rând așa cum ați subliniat și dumneavoastră pun împreună state membre ale uniunii europene cu state care nu sunt membre ale uniunii europene și deocamdată acestea sunt uh, singurele instrumente prin care putem aduna la aceeași masă țări membre și uh, țări nemembre ale uniunii europene și uh, de a răspunde unor provocări comune de exemplu în ceea ce privește strategia dunării uh, strategia dunării acoperă paisprezece țări nouă state membre și cinci state care nu sunt membre. în această regiune infrastructura feroviară așa cum am spus într adevăr Considerăm comisia consideră că în această uh, regiune infrastructura feroviară nu este eficientă și în multe cazuri chiar uh, lipsește și împărtășesc părerea dumneavoastră am fost la sarajevo trebuie să mă întorc la viena sau la bruxelles ca să pot merge la sarajevo de la bucurești dar totuși sper să veniți în uh, românia. Da, într adevăr infrastructura lipsește mai ales în ceea ce privește conectivitățile transfrontaliere și din păcate autoritățile naționale uh, uh, nu dau întotdeauna prioritate acestui aspect și planul de acțiune pentru regiunea dunării face apel către statele membre folosesc și eu acest prilej pentru a reînnoi acest apel pentru consolidarea infrastructurii de transport și extinderea liniilor de transport public la graniță. acest lucru cred că este foarte uh, important și mai ales în zonele rurale având în vedere că populația din această regiune din zonele rurale este mult mai mare decât uh, în alte părți ale uniunii uh, europene. în legătură cu întrebarea referitoare la transportul fluvial se referă tot la strategia dunării am dezbătut uh, pe larg acest subiect în ulm unde a avut loc conferința anuală a strategiei dunării și Uh, cred că este foarte important să subliniem faptul că conectivitatea în general și calea ferată la fel ca și transportul fluvial reprezintă priorități principale uh, în strategia dunării dar și în cea adriatico ionică. de pildă am avut personal un rol de mediere de a i pune împreună pe miniștrii transportelor din românia și bulgaria uh, cele mai grave probleme legate de navigabilitate sunt în această zonă din cauza nivelului scăzut uh, uh, în unele perioade ale anului al dunării și am uh, încercat să mediem să i aducem împreună pe cei doi miniștri pentru că este de ajuns ca un singur metru să nu se poată naviga între românia și bulgaria și atunci tot lanțul din germania până la marea neagră practic toate activitățile Uh, uh, sunt blocate. deci din acest punct de vedere sper ca cele două țări să facă un pas important pentru a rezolva această problemă de navigabilitate. în ceea ce privește uh, regiunea adriatică ionică aceasta acoperă opt state membre patru state membre și patru state non membre ale uniunii europene. îmi va face plăcere să merg la lansarea acestei uh, strategii în dubrovnik în mai uh, serviciile de cale ferată din această regiune sigur sunt uh, într o mai bună stare decât cele din regiunea dunării se pot îmbunătăți și pot deveni mai competitive există proiecte de reabilitare în cadrul macroregiunii adriatico ionică iar eforturile și investițiile necesare trebuie într adevăr să se apropie de standardele normale ten t trebuie să luăm în considerare și faptul că din păcate uh, datele statistice arată că traficul de pasageri scade uh, mai ales în ceea ce privește mobilitatea uh, pe fluvii. aș vrea să mai subliniez două lucruri sunt două aspecte esențiale pe de o parte avem nevoie ca toată lumea să fie pregătită să coopereze în mod activ așa cum spuneam și dincolo de granițe stabilind legături strânse cu țările și regiunile învecinate. pe de altă parte avem nevoie de o voință politică puternică pentru a realiza reformele necesare și a facilita astfel masa critică de investiții care să permită serviciilor publice de căi ferate să răspundă necesităților uh, populației. Uh, prin urmare uh, din punctul nostru de vedere avem acum toate uh, instrumentele în vigoare și bineînțeles aș dori să profit de această ocazie pentru a încuraja toate părțile interesate să le utilizeze în mod optim pentru a spori rolul serviciilor de căi ferate publice în aceste regiuni. comisia își dorește să colaboreze cu parlamentul european pentru a realiza progrese în aceste dosare în beneficiul cetățenilor al mediului de afaceri și implicit al uniunii europene în ansamblu. îmi pare rău că doamna a plecat uh, uh, uh, m a deranjat această referire la indiferența comisiei europene față de sudul european eu personal am fost de două ori în italia am deblocat programele operaționale care erau blocate mai ales în în uh, campania sicilia calabria uh, atunci când am venit în uh, funcție ca comisar european toate analizele arătau că aceste programe operaționale nu vor putea fi deblocate și am reușit acest lucru la napoli am lansat împreună cu ministrul de rio noua linie de cale ferată bari napoli și să sperăm noi pe parcursul mandatului nostru să o putem inaugura. m am bucurat foarte mult că putem astfel ca italia să fie legată nu numai de la nord la sud ci și pe orizontală și cred că este un lucru foarte important. aș vrea doar să spun nu aș vrea să intru în această polemică legată de românia uh, vreau doar să spun că nu comisia alege care sunt uh, prioritățile uh, și liniile feroviare introduse în strategiile naționale pentru că master planurile de transport reprezintă strategiile naționale fie că este vorba de românia sau italia comisia europeană oferă sprijin prin intermediul serviciilor noastre prin consultări permanente pe tot parcursul etapelor realizării master planurilor dar în același timp sigur există și uh, dreptul uh, guvernelor de a stabili uh, care sunt aceste priorități și speranța mea este ca pe parcursul implementării acestora în funcție de necesități guvernele naționale să aibă flexibilitățile necesare pentru a răspunde nevoilor cetățenilor. Eh, cu aceasta dezbaterea este închisă și colega mea doamna